fie în curs de a fi semnate vor fi menționate în uh, procesul verbal al ședinței actuale. Și acum trecem la adoptarea ordinii de zi, planul nostru de lucru. În ceea ce pri- am o solicitare de modificare a ordinii de zi uh, pentru joi. Alde cere ca raportul BOS care ar fi trebuit să fie votat joi să fie șters de pe ordinea de zi. Doamna Bowles are cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportoare în acest dosar care era programat pentru vot joi, aș dori să vă spun că suntem gata să amânăm votul încă o lună, deoarece credem că am putea ajunge la un compromis în primă lectură. Situația a fost de așa natură încât patru state membre, Franța, Germania, Italia și Portugalia, nu au fost uh, pregătite, nu au avut la îndemână anumite date statistice care erau obligatorii, nu doreau ca acestea să fie obligatorii și uh, acesta a fost de fapt impasul președinției daneze. În uh, mass media s-a vorbit foarte mult despre acest lucru, iar noua președinție a reușit să facă presiuni mai mari și uh, s-ar putea să se ajungă la un acord provizoriu. Trebuie să mai aștept ca să vă dau un răspuns definitiv, însă situația în niciun caz nu este atât de urgentă, pentru că uh, colectarea datelor statistice, mai ales din regiuni, este foarte importantă pentru a se putea dovedi că nu există surprize în conturi. Și cred că în domeniul guvernanței economice uh, Parlamentul este de acord cu mine, cred că toate grupurile uh, politice vor fi de acord că acest lucru e foarte important și că propunerea trebuie să fie amânată. Vă mulțumim, doamnă Bolz. Cine dorește să ia cuvântul în favoarea acestei propuneri? Dorește cineva să facă o obiecție? Nu? Atunci, haideți să votăm cine este pentru această modificare a ordinii de zi, cine e împotrivă, cine se abține. Prin urmare, acest punct a fost uh, șters de pe ordinea de zi. Acesta fiind spus, ordinea de zi pe săptămâna în curs a fost adoptată, iar acum am plăcerea de a deschide dezbaterea pe marginea primului o, a, uh, raport de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul uh, doamnei Lara Comi cu privire la standardizarea europeană. Primul vorbitor este doamna raportor, doamna Comi.